Mă bucur foarte mult, vă spuneam că ați ajuns la un compromis uh, viabil. Uh, femeile în concediu de maternitate, pe de altă parte, au nevoie de condiții de muncă flexibile, adică să poată să se întoarcă mai devreme la muncă dacă o doresc și să ajungă la un echilibru între viața privată și cea profesională. Una dintre prioritățile declarate a, ale acestei directive, doamna comisar s-a implicat foarte mult uh, în acest sens munca mai flexibilă este cea de care depind o serie întreagă de sectoare economice. Dacă dorim mai multe siguranță pentru uh, lucrători, nu trebuie să sacrificăm nici uh, flexibilitatea. E nevoie de un echilibru care trebuie să fie găsit și să nu interzicem nimic. Urmează domnul Dayton. Păi, Mulțumesc, domnul președinte. Mă bucur uh, de standardele îmbunătățite oferite de această directivă. Avem drepturi minime pentru 200 de milioane de locuitori care au un contract pe care se bazează, dar e o rușine că Germania, prima economie din Europa, are uh, standarde dintre cele mai scăzute din Europa. E un lucru bun că oferim lucrătorilor cu contracte precare mai multe drepturi, dar uh, ei trebuie să ei beneficiază de ele după o săptămână. Acum angajatorii trebuie să justifice dacă pun capăt unui contract. Acest lucru dă mai multă speranță în Europa și sperăm că și Germania va pune capăt uh, contractelor precare. Împreună am reușit să obținem multe, dar este absurd faptul că cei care lucrează puține ore pe lună nu vor putea beneficia de aceste îmbunătățiri ale condițiilor. Trebuie să facem mai multe pentru lucrătorii europeni. Cam rapid, domnule Detien. Are cuvântul domnul Fielner, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este cam supralist, suprarealist să mă găsesc aici, numai pentru că este ultima plenară pentru mine ci și pentru că, ca și social-democrat din Suedia, mi se pare că uh, lucrurile nu se petrec așa cum ne închipuim noi. N-are nicio legătură ce se discută aici cu pilonul social. Dacă citiți acest document, veți vedea că acesta este, uh, practic, unul dintre textele cele mai importante care decurge direct din uh, lucrările summitului din 2017 uh, de la Göteborg, însă mesajul pe undeva sună fals. Uh, uneori, socialdemocrații din Suedia se trezesc și spun că practic este un text inacceptabil, nu se potrivește cu modelul nostru suedez. Au dreptate dar uh, au votat cum a votat. E clar că nu sunt în sală și nu participă la dezbaterea de astăzi pentru că nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în socialdemocrație. Mulțumesc foarte mult. Acum intrăm uh, la intervențiile spontane. Doamna Ziahovska, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Trăim într-un moment în care piața muncii se schimbă foarte repede, apar noi profesii deci, și apar noi forme de contract și ocupare. Flexibilitatea este importantă de ambele părți. Forme flexibile de angajare pot facilita echilibrul între viața profesională și de familie, iar pentru întreprinderi este mai ușor să se adapteze la piața în schimbare. Dar, indiferent de tipul de angajare, lucrătorii ar trebui să aibă drepturi minime universale. Am muncit din greu la Comisia pentru Ocupare și am găsit o soluție. Sporim nivelul de siguranță, de securitate pentru a avea, deci, mai multă, facem să avem mai multă siguranță, dar fără povară administrativă. Sunt diferite modele care au fost respectate și specificități ale statelor membre. Ce avem în această directivă sunt niște condiții sau cerințe comune pentru a se acorda în, scris informații relevante pentru lucrători, scris și să existe o perioadă de probă redusă pentru a îmbunătăți situația. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Are cuvântul acum doamnă președintă în două mii șaisprezece comisia pentru petiții din acest uh, parlament a ajutat lucrătorii de la mcdonald's uh, care aveau uh, condiții de lucru precare ca parte a campaniei happy meal am lucrat alături de ei și m-au inspirat lucrătorii în mare parte tineri din fast food-uri care uh, împreună în sindicatele lor au spus ne-am săturat, mă, mă, merităm condiții de muncă echitabilă și salarii decente. Ă, această directivă va fi un pas în această direcție. Um, regulile pentru condițiile de lucru uh, previzibile și echitabile nu sunt cum le-aș fi dorit. Aș fi dorit să fie interzise contractele zero ore și ca toți lucrătorii să fie um, acoperiți explicit, indiferent de numărul de ore pe care lucrează, dacă lucrează în, în sectorul public sau privat. Dar, așa cum s-a spus, aceste uh, reguli dau noi drepturi importante lucrătorilor precari și Um, celor care lucrează pe ture în Europa. Sunt reguli minime. Haideți să îmbunătățim lucrurile. Precarizarea locuri de muncă um, alimentează insecuritatea economică uh, care, la rândul ei, alimentează extrema dreaptă. Să punem capăt acestui proces. Are cuvântul acum doamna Tomasici. Mulțumesc foarte mult uh, Doamnă președinte, Uniunea Europeană trebuie să continue să fie uh, model pentru condiții de lucru exemplare pe plan internațional. Evoluția economiei este reală, apar noi oportunități, însă nu trebuie totuși să repunem în discuție cea de-a patra revoluție industrială locurile de muncă mai flexibile reprezintă tot atâtea ocazii sau oportunități pozitive în acest domeniu al economiei digitale. Pe de altă parte, trebuie ca oamenii să poată să se bucure de condiții de muncă decente. Așadar, trebuie ca fiecare să poată să se bucure de drepturile sale pe o piață de piață a muncii dinamică. Uh, și uh, companiile trebuie să primească niște garanții, să existe apoi un echilibru uh, între condițiile de muncă oferite. Doamna Conieva. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să oferim securitate și condiții predictibile de muncă în Uniunea Europeană. Cum putem însă să facem asta dacă nu includem milioane de lucrători? Căci asta se va întâmpla dacă votăm rezultatul trialogului vom accepta munca precară. Propunerile Consiliului nu îi protejează mai mult pe lucrători, creează doar mai multă flexibilitate. De ce nu primesc toți lucrătorii toate informațiile necesare despre condițiile de muncă, despre salariu și asta din prima zi de angajare? Se ignoră faptul că sunt mulți uh, angajați independenți care sunt de fapt lucrători cu ziua. Consiliul n-a preluat acest mesaj transmis de vestele galbene din cauza precarității. Mesajele acestea se aud din ce în ce mai des în Europa și suntem obligați să le dăm ascultare. Mulțumesc! Ați uh, cerut uh, să luați cuvântul la Catch the Eye, dar vă rog, aveți cuvântul atunci. Doamnă președinte, condițiile de lucru sunt foarte importante. Pentru că uh, viața profesională este unul dintre cele mai importante elemente ale vieții noastre. Uh, m-am întâlnit cu sindicatele, uh, dar și cu angajatorii din Malta și am auzit lucruri deplorabile. Sunt lucrători care încep să lucreze fără contract de muncă, care nu știu ce salariu vor primi. Sau m-am confruntat cu lucrători care sunt obligați să-și plătească cursurile de formare, inclusiv în sectorul public în consecință, această directivă poate transmite un mesaj clar. Cred nu doar în favoarea lucrătorilor, dar și în favoarea firmelor. Pentru că cu cât sunt mai bune condițiile minime stabilite, ă, cu atât ne vom bucura de concurență. Mulțumesc! Madam Ward. Doamna Ward. Mulțumesc foarte mult. Minerii care în secolul XIX își rupeau spatele în minele Eh, noastră nu aveau niciun fel de securitate socială eh, și lucrătorii din docurile din Liverpool în secolul 20. Cum se poate ca în 20, în eh, secolul 21 să trimitem oameni în spațiu și nu suntem în stare să dăm în siguranță locului de muncă pentru oamenii obișnuiți? Mă gândesc la contractele cu ore zero din Regatul Unit și care uh, arată în ce, mul, în ce mod se schimbă lumea noastră cu cea de-a patra revoluție industrială. Trebuie să ne protejăm lucrătorii în acest nou ecosistem al uh, condițiilor de lucru. Uh, Regatul Unit vrea să ia să iasă în Europeană și cu restul conservatorilor vrea să dilueze drepturile lucrătorilor Trebuie să ne luptăm pentru condiții de muncă transparente și uh, contracte și negocieri colective pentru toată lumea în Uniunea Europeană și asta este cel mai bine pentru Regatul Unit, pentru Europa și pentru toți lucrătorii noștri. Mulțumesc foarte mult, domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată, același spectacol. Și la ce asistăm? din nou aceleași politici UE. Condițiile de lucru înseamnă flexibilitate, muncă atipică, nu ajutăm la ocuparea permanentă, nu ajutăm la crearea de noi locuri de muncă. Este un mare deficit. Sunt numeroase lacune în această directivă. Dincolo de asta, supraexploatarea care are loc acum ar trebui să se oprească. De exemplu, cu uh, profesorii înlocuitori uh, în școlile primare și secundare. Sunt numeroși profesori, profesori pur și simplu ostatici în acest sistem în uh, Grecia, căci contractul lor de muncă nu se bazează pe directiva 1999. Ar trebui să aibă dreptul la ocupare permanentă. Este o problemă pe care am discutat-o la PETI și care ar trebui rezolvată. Mulțumesc. Madame González Peñas. Doamna González Peñas. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Noile tipuri uh, de locuri de muncă, cum ar fi cele la, cre- la cerere, uh, sunt uh, extrem de precare și nu pot să uh, se bazeze pe persoanele care rămân în afara sistemului, să le exploateze. Această directivă ar fi trebuit să fie ambițioasă, inclusivă, cu obiectivul de a oferi certitudine pe piața muncii, dar având în vedere că au fost lăsate în afară contractul 0 ore sau au fost excluse uh, din domeniul de aplicare serviciul de Uh, um, urgență, um, uh, funcționarii, uh, cercetătorii sau lucrătorii pe mare nu permit protecția celor care au nevoie de această protecție, cum ar fi persoanele care lucrează la domiciliu și care au rămas în afara acestei legislații. Președinta o roagă pe oratoare să vorbească mai rar. Deci persoanele care lucrează la domiciliu, încă o dată, nu sunt în domeniul de aplicare a acestei directive. Uh, ar fi să ratat o ocazie ca Parlamentul uh, să le afirme drepturile. Nu putem fi de acord cu această legislație injustă cu cei care au cea mai mare nevoie de ea. S-a încheiat Catch the Eye. Domnul Tyson, aveți cuvântul pentru a reacționa la dezbatere. Ok. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, deja am mulțumit raportorului, dar permiteți-mi să mulțumesc și raportorilor din umbră și președinției române pentru atitudinea constructivă și negocierile de succes. Stimați eurodeputați, cu directiva propusă cu privire la condiții transparente și predictibile de muncă, ne focusăm pe ceea ce este cu adevărat important uh, pentru lucrător. Flexibilitatea este inevitabilă în ziua de azi, la fel ca și digitalizarea. Prin urmare, nu trebuie să interzicem noile forme de muncă, ci trebuie să-i susținem pe lucrătorii vizați, dar să le oferim protecție în fața practicilor excesive și să le oferim un minim de predictibilitate de care are nevoie toată lumea pentru a-și organiza viața. Implementarea acestei directive va fi o sarcină comună pentru, sarcini, pentru statele membre, pentru angajați și lucrători, cu toată marja de manevră pentru partenerii sociale, în așa fel încât să fie un succes la fața locului. Vă cer să susțineți această directivă. Este o măsură crucială pentru justiția socială și solidaritatea pentru toți cetățenii noștri. După cum am spus și înainte, doamnă președinte, această directivă este o realizare majoră în domeniul înfăptuirii pilonului social european. Ar trebui să fim cu toții mândri de această piatră de hotar. Stimați eurodeputați, închei prin a face legătura dintre această directivă și celelalte inițiative. Detașarea lucrătorilor, protecția împotriva exceselor, accesul la servicii sociale pentru toți, actul accesibilității, uh, agenda competențelor și uh, echilibrul între viața profesională și de familie. Cred că toate aceste inițiative și toate aceste decizii arată ce au făcut împreună Parlamentul acesta, Comisia aceasta, în colaborare cu Consiliul, să facem din Europa Socială o realitate și să o readucem în centrul acțiunilor Uniunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc, doamnă președinte. La final, domnul Calve Chambon. De nou, muchas gracias. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Voi răspunde persoanelor care exprimă reticențe. Vreau să vă spun că și eu sunt frustrat de faptul că nu am obținut mai mult, dar sarcina mea ca reprezentant al Parlamentului era să ajung la un acord cu Consiliul. Practic, putem spune că există trei motive de insatisfacție. Întâi, trebuie să fie cel puțin 3 ore pe săptămână și 12 ore pe lună. Într-adevăr, ar fi dorit să fie acoperiți toți lucrătorii, dar totuși e un avans mare față de ce aveam uh, anterior. Era nevoie de două luni. Am cerut comisiei să fie foarte vigilentă și activă pentru că dacă apar multe contracte de 11 ore pe lună, e clar că va trebui să se ia măsuri. În al doilea rând um, persoanele excluse. Nu am înțeles aceste uh, excluderi, nu le-am înțeles, dar nu puteam să ajungem la un rezultat dacă nu aș fi acceptat excluderea acestor categorii. Nu înțeleg de ce lucrătorii de pe mare au fost, uh, au fost uh, uh, excluși, de exemplu. Apoi, contractele zero ore. Um, acestea nu pot fi reînnoite. Acestea fiind spuse, doresc să spun colegilor că uh, să se gândească la ce m-am gândit și eu. E, chiar dacă nu e perfect, e un lucru bun să avem această legislație în următorii ani pentru lucrătorii eh, europeni. E mult mai bine decât nimic. Concluzia mea a spus că da și eu, respectându-le ambițiile colegilor și convingerile și faptul că sunt oameni de bine, îi întreb sau îi rog să se gândească dacă mai binele nu este dușmanul binelui și nu ar fi bine ca întregul Parlament să sprijine această etapă din construcția Europei Sociale. Mulțumesc! Mulțumesc mult tuturor! Votul, dezbaterea s-a încheiat și votul va avea loc astăzi. Euh, Trecem la raportul domnului Lenart în legătură cu Autoritatea Europeană a Muncii și Domnul Lenarț are imediat cuvântul, 4 minute. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Iată că este vorba aici despre piața comună europeană bazată pe libertăți, libera circulație a persoanelor, a capitalului și a serviciilor. Și cele patru libertăți ne-au adus foarte multe. Mai multă creștere economică, mai multe relații comerciale și mai multă bunăstare. Europa e vorba de mai mult mai mult decât piață și relații comerciale. Trebuie ca piața europeană să rămână una onestă o piață în care lucrătorii să își vadă drepturile respectate, să primească ceea ce merită, să nu existe uh, loc pentru dumping social și pentru exploatare pe piața muncii. Iar întreprinderile și cetățenii trebuie să poată să întreprindă acțiuni transfrontaliere fără a fi trași în piept și fără a suporta consecințele acestor acțiuni uh, lipsite de onestitate. O piață onestă, o piață liberă, cu liberă circulație, dar circulație care să fie, după cum spuneam, onestă onestă. Și ce am obțin, ca să obținem aceste lucruri avem nevoie de două elemente. Odată de niște reguli clare și stricte, dar și de o bună gestionare a acestora. Și cu privire la reguli, în ultimii ani am lucrat din greu la reguli avem directiva pentru uh, detașarea lucrătorilor, muncă egală și salarizare egală. Am luptat împotriva muncii la negru și ne-am intensificat această activitate și vrem să-i protejăm și mai bine pe lucrători uh, care lucrează cu substanțe periculoase. Avem pilonul uh, pentru Europa Socială în care am făcut foarte multe în așa fel încât să avem o Europa onestă și socială, ea să devină realitate. Regulile sunt importante dacă sunt pe hârtie, dar nu valorează nimic dacă ele uh, nu sunt implementate suficient și eficient. Și iată că aici uh, avem o mare provocare. Mai bine de 17 milioane de europeni lucrează sau trăiesc într-un alt stat decât statul de origine. Și în ultimii 10 ani numărul acestora s-a dublat, iar pe viitor, iată că acesta doar va crește. Totodată, vedem că inspecțiile sociale și de muncă din statele membre uh, în continuare sunt foarte limitate, sunt limitate la propriile frontiere, chit că deja discutăm despre un plan transfrontalier. Și tocmai de aceea discutăm astăzi despre acest subiect, pentru că se creează Autoritatea Europeană a Muncii și prin aceasta oferim marjă de manevră transfrontalieră și control în acest domeniu. Astăzi arătăm că această provocare a fost luată în serios de către Parlamentul European, iar Parlamentul European furnizează rezultate concrete, pentru că sunt doar câțiva ani după ce a venit propunerea din partea Comisiei și iată că Autoritatea Europeană a Muncii deja poate să treacă la treabă. E nevoie de mai bune informații pentru cetățeni și pentru firme cu privire la obligații și drepturi. Colegi din diferite țări pot veni la oaltă în așa fel încât să gestioneze împreună inspecțiile din domeniul muncii. Sunt state membre care poate uh, nu sunt la unison cu privire la cum funcționează uh, regulile europene. Trebuie să se acționeze la unison în consultare cu ceilalți. Toate acestea le poate face Autoritatea Europeană a Muncii și mă bucură că este o autoritate, căci autoritatea are nevoie de colți. colți părți pentru a acționa în așa fel încât să facă fața abuzului, în așa fel încât să se restabilează încrederea în piața internă pentru viitor. Și vreau să mai spun un lucru, să adresez mulțumiri tuturor. În primul rând, doamne comisar Marianne Tyson, fără de care n-am fi reușit. A fost plină de energie, plină de inițiativă. Apoi, mulțumesc președinției române cu care am uh, elaborat uh, niște negocieri extraordinar de intense, dar iată că în baza cărora am obținut acest rezultat. Și nu în ultimul rând mă adresez colegilor mei din alte grupuri politice în perioada negocierilor i-am văzut pe unii mai des decât pe propria soție. Vă rog, nu mă părâți uh, soției, dar așa au stat lucrurile. Și uh, iată că a fost cu folos, avem un rezultat bun și vreau să mulțumesc pentru atitudinea plăcută din timpul negocierilor, din timpul cooperării și nu în ultimul rând, doamnă președinte, un mare mulțumesc tuturor consilierilor care au mijlocit această muncă, căci fără uh, aceștia, această instituție nu s-ar descurca. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Tyson, trei minute. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că mă aflu aici înainte de uh, votul care va înființa Autoritatea Europeană pentru Muncă. Mi se pare că este practic desăvârșirea agendei uh, Comisiei Europene pentru o forță de muncă mobilă și uh, echitabilă echitabile, în condiții echitabile și iată că ne găsim în pragul votului pentru acest uh, regulament uh, deosebit de important și mulțumesc foarte mult uh, abordări constructive a colegiuitorilor, uh, inclusiv, bineînțeles, mulțumesc uh, coraportorilor din uh, Parlament, Consiliul European, mă întorc la domnul Lenars, care s-a angajat foarte mult și foarte bine și foarte eficient de-a lungul negocierilor din partea Parlamentului European. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră precum și președinției Consiliului, pentru o abordare constructivă, pentru că am ajuns la un dezvăndământ uh, rapid și fericit. Uh, Autoritatea Europeană pentru Muncă va fi prima agenție a UE din acest domeniu al pieței muncii. Înființarea sa este absolut necesară. Astăzi mai bine 70 milioane de cetățeni europeni uh, lucrează sau muncesc în alt stat membru decât cel al cetățeniei lor. Autoritatea Europeană pentru Muncă le va, uh, îi va ajuta pentru a se asigura că legurile de mobilitate sunt aplicate în mod consecvent peste tot și în mod uh, echitabil. Această autoritate uh, are trei obiective în vedere, importante unele ca și celelalte. În primul rând, acces la informații și servicii pentru cetățeni, pentru companii, atunci când ei circulă transfrontalier frontalier. Ei trebuie să știe, bineînțeles, care le sunt drepturile și obligațiile. Uh, apoi, uh, această autoritate trebuie să vadă conformitatea statelor membre față de aceste obligații pentru drepturile lucrătorilor și, bineînțeles, că uh, EURES va fi gestionat de această autoritate pentru muncă. În al doilea rând, autoritatea va facilita și sprijini cooperarea între autoritățile naționale care pun în aplicare legislația europeană în domeniul mobilității forței de muncă și asigurării sistemelor de securitate sociale. Autoritatea va permite statelor membre să facă mai multe în context transfrontalier pentru a lupta împotriva abuzurilor drepturilor lucrătorilor și pentru a avea uh, o activitate mai eficientă. Pornind de la exemplele Eurojust și Europol, această autoritate va invita uh, și va aduce la alte experți naționali pentru a facilita schimbul de informații și cooperarea. Nu este niciun dubiu că acest lucru va contribui semnificativ la crearea unei culturi uh, comune astfel încât să aibă loc uh, schimburi de uh, informații uh, eficiente. Autoritatea va oferi sprijinul necesar inspectoratelor naționale pentru a coopera în cadrul inspecțiilor comune. De asemenea, va oferi un cadru de mediere între autoritățile naționale în cazul unor litigi. Prin promovarea dialogului și a soluționării litigiilor. Dorim să răspundem rapid la toate uh, disputele care ar putea să apară între uh, diversele uh, între um, cetățenii din diverse state membre. Când s-a discutat despre înființarea acestei autorități, anumite persoane au avut îndoieli cu privire la valoarea adăugată a unei agenții europene suplimentare. S-a spus clar că dorim să uh, fie dotată cu uh, sarcini operaționale și exact acest lucru dorim. Asta s-a realizat prin acest regulament. Autoritatea Europeană pentru Muncă va avea o valoare pragmatică, va sprijini la implementarea regulilor de pe piața muncii și va deschide șanse pentru o uh, mobilitate corectă pe teritoriul Uniunii Europene. Odată adoptată, această comisie este dispusă să facă primii pași practici, astfel încât autoritatea să devină operațională până în toamna anului 2019. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră în cursul dezbaterii. Mulțumesc în numele Comisiei pentru bugete, mai întâi. Domnul Iescaier, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Stimate doamne Tyson, dragi colegi, Autoritatea pentru Muncă se va asigura că uh, regulile de pe piața muncii și în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor vor fi implementate în mod corespunzător. Este primul uh, partener de contact pentru inspectoratele teritoriale de muncă de la nivel național care desfășoară controle transfrontaliere astfel încât să se evite uh, dumpingul social și salarial. În felul acesta, companiile corecte și cinstite sunt protejate de concurența neloială. Acest lucru este bun. Este păcat însă că trebuie să mai așteptăm puțin până când această agenție va fi într totul funcțională. Ea este însă o pietră de hotar foarte importantă. Noi ne-am fi dorit să aibă competențe de control mai uh, puternice. Este regretabil că nu am reușit să introducem uh, posibilitatea de sancțiune împotriva anumitor state care nu doresc acest lucru și de asemenea faptul că partenerii sociali nu sunt implicați suficient de puternic. Nu am înțeles până acum de ce uh, grupurile politice conservatoare și liberale uh, au putut să neglijeze un astfel de aspect și sperăm ca uh, atunci când uh, se va discuta despre sediul acestei autorități, se va da dovadă de mai multă rațiune decât s-a făcut în cazul altor sedii. De data aceasta, în numele Comisiei pentru Transporturi, doamna Deli. la mise en place d'une autorité européenne du travail Înființarea unei autorități europene a muncii este mai mult decât necesară, este indispensabilă. Europa socială nu există decât pe hârtie și niciodată în realitate. Ajunge! Haideți să ne dăm mijloacele pentru a pune legea în aplicare și odată pentru totdeauna să punem capăt dumpingului social. Această autoritate ne va permite să îi ajutăm nu doar pe cei care sunt lucrători detașați, ci și pe cei care se stabilesc într-o altă țară membru pentru a lucra. Uniunea Europeană trebuie în sfârșit să acționeze pentru a proteja drepturile lucrătorilor din interiorul Uniunii Europene și pentru ca libera circulație să fie o oportunitate reală. Autoritatea Europeană a Muncii va putea să coordoneze inspecțiile pe teren și să vegheze la respectarea normelor în vigoare. Dragi colegi, este practic un progres în sensul Europei Sociale, pentru că ea există de multă vreme în texte, dar nu a fost niciodată pusă în aplicare. Această situație nu mai putea să dureze. Sper, dragi colegi, ca noi toți împreună să votăm pentru acest text cu o mare majoritate. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Zambatski. Domnul Zambatski, un minut pentru Comisia Juri. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Încă o dată suntem uh, martorii unei manipulări când vine vorba de drepturile lucrătorilor și există un uh, o încercare de a crea o agenție care se va amesteca în drepturile angajaților, dar va sancționa și statele membre. Transportul rutier este menționat explicit în raport, ceea ce înseamnă că guvernele din Europa Occidentală încă se tem de antreprenorii din Est și încearcă să introducă din ce în ce mai multe reglementări. Mobilitatea muncii în Europeană este crucială pentru statele membre, pentru economiile acestora și pentru Uniune în general. Și pentru a reglementa aceste relații trebuie

Mulțumesc, domnule președinte. Înființarea acestei autorități reprezintă un pas înainte în protecția drepturilor lucrătorilor și în ceea ce privește uh, implementarea regulilor în domeniul uh, pieței muncii pentru uh, cei care se bucură de libertatea de mișcare. În calitate de raportor din partea FAM, îmi doresc ca mai multe dintre propuneri să, dintre cele care au fost înaintate în avizul nostru să fi fost preluate. De exemplu, introducerea unei clauze care să asigure egalitatea de gen Uh, și, de asemenea, uh, evaluarea de impact uh, a programelor implementate, nevoia de a utiliza statistici diferite atunci când se compară diferite date și, de asemenea, o raportare sensibilă cu privire la datele importante, ținându-se cont de datele în funcție de gen și asigurarea egalității de gen în compunerea autorității europene de muncă care, uh, și a structurilor sale. Cu toate acestea, sprijinim într totul raportul și sperăm că autoritatea va deveni operațională cât de repede posibil. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, pentru grupuri, în numele PP, domnul Caza, un minut. Raporter Ieron Lenar. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-l felicit uh, pe raportor pentru excelentul raport pe care l-a uh, realizat. Am făcut pași importanți pentru a avea o Europa socială și o Europa mai echitabilă. Iată, avem deci o nouă poveste de succes în uh, punerea în aplicare a principiilor ce stau la baza pilonului drepturilor sociale. Este un succes și oportunitățile pe care ni le oferă piața unică se pot realiza astfel. Autoritatea aceasta va putea să asiste, să ajute autoritățile naționale să combată abuzurile sau posibilele fraude. Mobilitatea va fi uh, mai accesibilă, mai ușoară pentru cetățeni și, de asemenea, se va încuraja cooperarea dintre statele membre și consolidarea aplicării legilor existente. Pentru asta avem nevoie de norme clare, norme ferme, acestea vor trebui să fie puse în aplicare corect. Iar asta se poate face doar printr-o bună sinergie și o cooperare între autoritățile statelor membre. Să nu uităm că partenerii sociali au un rol important de jucat în tot acest proces. După cum știm, piața unică este în centrul proiectului și planului european, iar mobilitatea în Uniunea Europeană este o realitate pe care o vedem și o trăim cu toți în fiecare zi. Milioane de cetățeni europeni trăiesc, călătoresc în alte țări europene. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Pirinski în numele socialiștilor și democraților două minute. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Crearea unei autorități la nivel european care să joace un rol esențial în exploatarea angajaților și asigurarea mobilității corecte a acestea și lupta cu munca nedeclarată, reprezintă o realizare extraordinară. Președintele Juncker în septembrie 2017 a făcut un apel care a fost urmat de o propunere a Comisiei în martie anul trecut și munca intensă a acestui Parlament împreună cu Consiliu a dus la acest uh, acord uh, uh, obținut foarte rapid, într-un timp record. Este extrem de important ca pilonul uh, drepturilor uh, sociale europene să devină o realitate cotidiană pentru fiecare cetățean uh, european, indiferent din ce țară vine. Mai mult, acesta să devină uh, lumina călăuzitoare în realizarea competitivității superioare a afacerilor europene și baza unui parteneriat social complet al negocierii colective și al sustenabilității în domeniul mediului. Uh, tendința ca afacerile să gândească pe termen scurt și să uh, facă o cursă către cea mai, cele mai proaste condiții duc nu doar la exploatarea și abuzarea forței de muncă, dar subminează fundațiile pe care, fundamentul pe care cetățenii își bazează susținerea față de Uniune și voința de a uh, munci productiv și eficient. Dați-mi voie să închei uh, invitând pe toți cei uh, priva, uh, vizați, toți cei de aici, să transformăm lansarea acestei agenții în această toamnă într-un eveniment cu cât mai bine profilat public pentru a ne reangaja la crearea unei uniuni realmente sociale și cu un stat al bunăstării și protecției sociale real care să dea cetățenilor demnitate și securitate și Uniunii un viitor promițător într-o lume din ce în ce mai complicată. Și în câteva secunde la sfârșit aș vrea să mă alătur celor care au mulțumit colegului Lenertz pentru munca excelentă pe care a făcut-o, Comisiei uh, pentru angajament, Consiliului și tuturor celor care au avut o contribuție la acest succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului de doamna Arkin, două minute. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru abordarea sa constructivă. Raportorii din umbre sunt colegiitori și, de asemenea, uh, doamnei Tyson și Consiliului tuturor. Pentru că uh, atunci când am analizat propunerea inițială, am avut câteva semne de întrebare cu privire la valoarea sa adăugată și la impactul său pe care îl va avea um, ținând cont și de platforma EURES și de celelalte instrumente. Însă cred că acest document asigură cooperarea necesară și de asemenea o direcționează astfel încât să avem uh, un cadru foarte bun pe piața muncii. Trebuie să vedem care sunt problemele pe care încercăm să le rezolvăm și să ne asigurăm că acest document uh, le va și rezolva. Libera circulație a lucrătorilor funcționează, însă, din când în când, apar probleme care pot sumina încrederea în sistem și, de asemenea, conformitatea sistemului. Aceste probleme necesită o autoritate independentă care va consolida operaționalitatea, coordonarea și cooperarea dintre statele membre. Acesta va juca un rol de mediere în cazul litigiilor și va facilita rezolvarea acestora. Cred că uh, acest act legislativ uh, abordează multe dintre problemele cu care ne confruntăm în acest problem în ceea ce privește operațiunile de zi cu zi și libera circulație a lucrătorilor. Făcând acest lucru, consider că facilitează libera circulație a lucrătorilor din uh, toată Europa și oferă un sistem mai uh, bine structurat pentru că promovează cooperarea din stat, dintre statele membre și duce la uh, consolidarea încrederii în sistem, încredere între statele membre și încredere între cetățeni. Acesta nu va fi intervenție nu va fi intervenția mea finală de la acest parlament, dar este una dintre ultimele. Și mă bucur să pot spune astăzi că am fost parte a unei echipe care a ajutat la găsirea unor uh, soluții pentru un uh, regulament care să ducă la promovarea liberei circulații și să îi susțină pe cetățeni, să îi asigure că acesta este un sistem în care pot avea încredere. Mulțumim, stimate doamnă. Urmează doamna Cari, în numele GUE, 1 minut 30. Øh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc antevorbitorilor și raportorului. Mii de oameni, din păcate, uh, lucrează în condiții indecente, salarii proaste, fără contract, fără drepturi. Și adesea au nevoie de mai multe joburi doar ca să se descurce. Dumpingul social reprezintă partea întunecată a pieței unice. Piața internă pune pe primul loc uh, drepturile companiilor, profitul înaintea oamenilor. Piața unică este cea care creează decalajul dintre oameni și politicieni. Nu există niciun fel de responsabilitate democratică și um, milioanele de oameni care se confruntă cu această situație ne cer o soluție, ceva care să fie eficient împotriva dumpingului social, pentru a le garanta condiții de lucru decente. Însă ce răspuns primesc de la UE? Mai multă UE. O autoritate a Uniunii Europene care o să consume resurse și o să ne dea bătăi de cap. Un răspuns uh, real ar fi fost mai puțină birocrație europeană și mai multe pentru cetățeni. Cetățenii nu au nevoie de încă o nouă autoritate, ci au nevoie de protejarea reală a drepturilor lor. Mulțumesc! Doamna Auken, în numele verzilor, un minut. Er Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur că avem uh, la nivel european o autoritate pentru piața muncii care să poată ajuta autoritățile naționale să încheie, să stopeze dumpingul social prin inspecții, de exemplu. Milioane de europeni lucrează în țări uh, din Uniunea Europeană care nu sunt țara lor de domiciliu, dar sunt mai puțin protejați dacă își pierd uh, locul de muncă. Oamenii uh, muncesc uh, pentru a-și câștiga viața, nu pentru a trișa. Deci este important să ne abordăm de cazurile transfrontaliere, de exemplu cei 200 de muncitori uh, filipinezi conținuți în condiții de sclavaj, un caz despre care s-a vorbit de curând. Așadar avem nevoie de condiții mai bune și de protecția modelului danez de bunăstare și protecție socială și cu siguranță vrem să întărim această atitudine pentru a da cetățenilor uh, dreptul de a uh, depune plângeri direct. Susținem multe elemente în această inițiativă. Mulțumesc. Domnul Papadakis, un minut. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα για να... Autoritatea pentru inspecția muncii din uh, Grecia încearcă să controleze toate zonele eh, de pe piața muncii o dată pe an. Cu toate acestea, există în continuare anumite instituții care au fost eh, jefuite de Europa. Cred că pornind de la aceste inspectorate ale muncii, construim această așa numită autoritate europeană a muncii. Obiectivul acestui nou mecanism european este să multiplice mobilitatea lucrătorilor, pentru că, așa cum spune Uniunea Europeană, numai 700.000 de lucrători uh, circulă dintr-o țară în alta în fiecare an. Așadar, promovați uh, munca la negru, munca nedeclarată, pornind de la un pilon uh, împotriva muncii european, care a fost decis de către toate, care a fost uh, îmbrățișat de uh, grupurile politice din uh, Grecia, dar care nu beneficiază de niște reguli minime. Acest lucru este împotriva a ceea ce își doresc lucrătorii care și nu va face altceva decât să consolideze Partidul Comunist din Grecia. Doamna Koslovska, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, mobilitatea este un drept fundamental al cetățenilor europeni. Avem lucrători detașați, lucrători transfrontalieri și oameni care stau ani de zile lucrând într-o altă țară decât cea de origine. Parlamentul, Consiliul și Comisia au avut uh, multe dezbateri cu privire la drepturile lucrătorilor. Am discutat despre pachete ale mobilității și despre directiva privind lucrătorii detașați, despre coordonarea sistemelor de securitate socială și avem și o platformă pentru cooperarea statelor membre și pentru combaterea muncii la negru. Adesea aceste dezbatere au fost controversate pentru că au uh, fost uh, multe îndoieli, legislația pare foarte complicată. Așadar, ideea de înființare a unei autorități europene a muncii care să îi ajute și să îi încurajeze pe lucrători pe toți, de fapt, cum se aplice legea și cum să înțeleagă mai bine legea, este utilă. Am avut uh, ideea de a dota această autoritate cu puteri de monitorizare, de supraveghere consistente și deși eu uh, sunt pentru o funcție de suport a acestei autorități, sunt împotriva funcției de audit și de monitorizare, deoarece ar trebui să, să ajutăm companiile să înțeleagă și să aplice legislația, mai ales la cele mici, mă gândesc, și nu ar trebui să introducem supravegherea. Mulțumesc, doamna Bresu, un minut Eh, Mulțumesc. Înființarea unei autorități europene a muncii reprezintă un mare succes al grupului nostru aici în Parlamentul European și este un prim rezultat al instituirii pilonului european al drepturilor sociale. De ani de zile ne batem pentru asta și, iată, am reușit să demonstrăm că obiectivul nostru pentru Europa socială este just și că nu trebuie să se limiteze la declarații, ci trebuie să intervenim concret pentru a îmbunătăți viața cetățenilor care își caută un loc de muncă. Această autoritate va fi un instrument important pentru a da mai multă protecție, paritate, chiar lucrătorilor din interiorul Uniunii, inclusiv celor transfrontalieri va ajuta statele membre să combată dumpingul social, munca la negru, munca nedeclarată și va permite o mai mare coordonare cu privire la detașarea lucrătorilor. Aduc aminte Comisiei că Parlamentul consideră că trebuie să participe la alegerea unui sediu pentru că avem competență partajată în materie de finanțare, deci ar trebui să putem alege și sediul doamnă președintă domnule președinte doamnă comisar iată eu iau iarăși cuvântul sunt pur și simplu uh, dependent de politicile sociale și ale unei Europe sociale. Poate că veți spune că acest lucru se înscrie în linia pe care uh, a expus-o comisarul la finalul dezbaterii anterioare pentru că vorbim aici de eforturi importante pe care le face comisarul la sfârșitul mandatului și nu numai uh, comisarii, ci și Parlamentul și, în ultima vreme, chiar și Consiliul cu privire la crearea unei Europe sociale și la evoluții pozitive în această privință. Aș vrea să mulțumesc raportorului și tuturor celor care au contribuit la acest act legislativ. Acesta ar putea să fie perfect, dar este un pas foarte important către facilitarea mobilității lucrătorilor, către controlul abuzurilor și către implementarea corectă a drepturilor minime la nivel european. Ar putea să fie uh, și trebuie să fie uh, binevenit și salutat de acest Parlament. Un minut. Un minut și jumătate, domnule Van den Kendelare. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi pentru a avea concurență uh, loială între angajații uh, locali și cei străini, este un lucru extrem de important și oamenii sunt foarte preocupați de acest lucru. Frauda socială afectează pe cetățenii noștri în fiecare zi și deși știm tot ce trebuie să facem, știm care sunt uh, petele albe în sistemul legislativ. Problema sunt statele membre care nu controlează în mod eficient situația și consecințele nefericite ale acestui fenomen sunt uh, printre altele, că piața unică, puterea pieței unice scade, deși avem nevoie de ea mai mult decât niciodată. Eu vin din uh, Flandra de Vest și companiile de acolo caută cu disperare angajați buni. Oricine vine este primit cu, drept, cu brațele deschise, deci autoritatea uh, europeană va trebui să susțină prosperitatea și drepturile muncii, dar mobilitatea poate fi sustenabilă doar dacă este corectă și asta e problema. Mulți oameni uh, consideră că uh, Uh, sunt uh, anumiți uh, operatori care reușesc totdeauna să ocolească sistemul și să ocolească legea și să scape nepedepsiți. Autoritatea aceasta va trebui să schimbe această situație. Va trebui să avem schimb de date rapid între statele membre și asta este cea mai bună modalitate de a extirpa frauda. La începutul acestei perioade legislative am avut o promisiune a unui pachet social triplu A, așa numit, un pachet social extraordinar Uh, vrem o Uniune Europeană în care aspectele sociale sunt considerate extrem de importante. Și doamna comisar Tyson a făcut multe pentru asta. Trebuie să reducem inegalitățile între cetățenii noștri și asta va stimula proiectul european. Domnule Balas, mulțumesc doamnă președintă euh, doamnă comisar sigur trebuie să susținem această autoritate europeană a muncii pentru că este un pas uh, înainte și uh, orice pas înainte este binevenit. Uh, totuși, deocamdată suntem încă în stadiul de conciliere, mai ales în ce privește reglementarea și lupta împotriva fraudei, de aceea va trebui să facem și alți pași înainte și eu văd cel puțin trei în viitor. Uh, în primul rând, o veritabilă inspecție europeană a muncii care se poate mai ales să sancționeze pe cei care comit fraude, nu doar pe plan financiar, cum există acum uh, uneori, mai ales la nivel național, ci pe plan penal chiar, pentru că din acest punct de vedere trebuie ca teama să se mute în rândul celor care organizează fraudele, care organizează dumpingul social. Ei trebuie să știe că dacă mai continuă să facă acest lucru, vor plăti consecințe la nivel personal. De asemenea, trebuie ca din partea Comisiei Europene să vină o carte, un card electronic de securitate socială care va fi realmente un instrument de portabilitate a drepturilor. Iată așadar un prim pas înainte și mai sunt și mulți alții pași de făcut pentru că ne asigura că dumpingul social este o amintire neplăcută. Mulțumesc, doamna Ulscoc, un minut. Thank you, uh, fru talman, fru Mulțumesc. Doamna comisar, la sfârșitul anului trecut am uh, căzut de acord cu privire la uh, directiva privind detașarea. A fost uh, o victorie importantă pentru mulți lucrători și pentru sindicate. Același salariu pentru aceeași muncă în același loc. Acum se solicită ca statele membre să și aplice în mod corespunzător această directivă și prevederele sale și să existe și un follow-up. Autoritatea Europeană pentru Muncă reprezintă o piesă importantă dintr-un puzzle. Acesta va duce la un uh, schimb de informații mai bun între statele membre și, de asemenea, știm că există foarte multe neregularități și multe abuzuri uh, în ceea ce privește plățile care se fac către sistemul social. De aceea, fără un schimb de informații bun, nu putem să progresăm. Avem nevoie de un sistem uh, de asigurări sociale care să funcționeze bine și trebuie să ne asigurăm că așa se va întâmpla. Trebuie să ne asigurăm că oamenii nu rămân uh, pe lângă acest sistem dacă lucrează în țări diferite. Este bine că am ajuns la un compromis și trebuie să uh, reușim să aplicăm aceste prevederi și la nivel național. Uh, oratoarea este uh, întreruptă. Vreau să mulțumesc pentru colaborare. Mulțumesc foarte mult. Avem cinci intervenții spontane la Catch the Eye. Vedeți că toată lumea deja intră în sală, e cam gălăgie. O să-i rog pe cei care iau cuvântul să uh, vorbească tare și răspicat. Doamna Șoicova, un minut. Merci beaucoup, Madame la Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei comisar, să-i urez toate cele bune și de asemenea să-i mulțumesc raportorului, domnului Leners, pentru că consider că acordul uh, pe care l-au uh, negociat este unul bun. Eu de obicei nu sunt pentru crearea de noi autorități, dar vreau să spun că această autoritate are potențial de a rezolva probleme ce există pe piața internă și uh, are, sigur, potențialul de a ne ajuta să aplicăm uh, dreptul european acolo unde n-am ajuns până acum. În ce privește um, măsurile de asigurare a concurenței, avem uh, nevoie de, uh, post, de o monitorizare atentă, însă, aceste autorități europeane a muncii, ca să nu um, suprapun, se suprapună cu munca altor agenții și autorități. Caracterul uh, trebuie să rămână unul voluntar, statele membre să poată să rămână independente dacă doresc. Mulțumesc! Vă rog, dragi colegi, uh, mai avem câteva intervenții, vă rog să păstrați tăcerea dacă se poate. Doamna Tomasici. Puteți trouver un micro, madame, s'il vous plaît. Poate reuși să găsiți un microfon? Predsjedavajuća, velika sam zagovornica osiguravanja visoke razine prava radnika i stvaranja društvene... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Drepturile lucrătorilor și crearea unui climat uh, social în care va fi normal ca aceste drepturi să fie respectate sunt foarte importante. În unele părți ale Europei nu se întâmplă acest lucru, în ciuda unor legi uh, bune uh, și a sistemului birocratic care susține aceste legi. Cum este acest lucru posibil? E simplu. Instituțiile administrative nu sunt o garanție pentru respectarea drepturilor angajaților. Din potrivă, cu cât uh, se creează mai multe legi și mai multă birocrație, cu atât e mai proastă protecția lucrătorilor. Nu susțin această autoritate, pentru că înseamnă mai multă birocrație și, și mai multă uh, ineficiență. Cineva va trebui să plătească uh, și uh, lucrătorii vor fi cei care vor plăti și nu vor avea niciun beneficiu de, de pe urma acestei autorități. Mulțumesc. Doamna Cuneva. Vă rog, dragi colegi, să faceți un pic de liniște. Propaiki, arhier găsias. Αυτός titlul să ακούγεται πολύ... Autoritatea Europeană a Muncii sună grozav, însă ce transmitem noi aici miilor de lucrători care sunt neplătiți, nu beneficiază de asigurare socială, niciun fel de asigurare pentru um, împotriva pericolelor și accidentelor uh, muncii uh, și sunt victime ale condițiilor precare de muncă și nu au nevoie de cuvinte frumoase din partea noastră, ci de măsuri corespunzătoare. Când va fi această autoritate viabilă? Ei bine, avea atunci când nu vom mai controla și înregistra încălcările uh, drepturilor, ci când vom proteja cu adevărat lucrătorii de abuzurile angajatorilor care își caută victimele uh, selectându-le dintre lucrătorii temporari. Această autoritate sperăm că îi va susține și va fi prezentă în justiție alături de ceilalți lucrători. Mulțumesc, doamna Iaslovesca. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Înființarea unei noi autorități Liniște, intervine președintele. Liniște, vă rog. Doamna Iesloviesca. trebuie să fie clare drepturile și obligațiile celor care angajează uh, lucrători pe piața internă și să îmbunătățim cooperarea dintre statele membre și așa mai departe. Dar acestea sunt doar câteva dintre competențele noi autorități care va uh, combate și uh, percepțiile greșite cu privire la mobilitatea lucrătorilor. Multe vor depinde de funcționarii care vor lucra la această autoritate, de ce eficiență